Ok, friends, now I think we continue. Dragi prieteni, putem continua cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de implementarea regulamentului SPG. Domnul Panțeri, președintele nostru, n-a putut veni astăzi, așa că mi-a cerut să vă fac o prezentare a acestui punct în numele său. Și am să vă citesc textul și am înțeles că și cei care sunt raportori din umbră sunt uh, la INTA, deci uh, nu pot veni. Sistemul SPG și implementarea sa rămân uh, un element esențial pentru a rămâne angajați în ceea ce privește drepturile omului în politica comercială a UE. INTA pregătește un raport din proprie inițiativă bazat pe raportul asupra evaluării la jumătatea parcursului făcut de comisie și uh, la DROA putem să ne prezentăm punctul de vedere în funcție de competențele noastre. După cum știți, raportul INTA acoperă întreg regulamentul SPG, inclusiv impactul comercial pentru țările din standardul SPG, 18 țări, SPG plus 8 țări, cu implementare efectivă a 27 de convenții internaționale, de asemenea sistemul EBA, Everything But Arms, cu acces total pe piață pentru bunuri care vin din țările cel mai puțin dezvoltate. E normal ca avizul nostru să se centreze în special pe SPG+, dar putem include aici și câteva alte considerații de natură generală toate acestea trebuie avute în vedere pentru implementarea celei de-a doua părți a regulamentului SPG 2017-2024 și în ceea ce privește reforma acestuia pe următoarea perioadă. Avizul prezentat de domnul Panțeri se referă la câteva dintre elementele fundamentale legate de drepturile omului. În primul rând, salută faptul că Comisia, în concluziile raportului de la jumătatea parcursului, își ia un angajament pentru a explora modalități practice de îmbunătățire a transparenței pentru monitorizarea SPG Plus și pentru a implica și mai mult societatea civilă. Pentru a atinge acest obiectiv, avizul nostru sugerează o monitorizare comună între comisii și grupuri de consiliere la nivel național cu participarea societății civile și a reprezentanților sindicatelor, toate acestea la alineatul 1 și aici aș mai adăuga din punctul meu de vedere că am prezentat deja această idee doamnei comisar Malmström, însă dânsa a considerat că nu e neapărat o soluție foarte reușită mai ales dacă ținem cont de negocierile uh, care sunt în curs cu anumite țări. Am venit un pic cam târziu, în special vorbeam eu despre Vietnam, pentru că acolo comisarul anterior practic nu a făcut un studiu de impact pentru drepturile omului. Revin la avizul domnului uh, Panțerin. E nevoie de un mecanism formal pentru prezentarea de plângeri care să uh, însoțească sistemul de obligații și implementarea lor, ceea ce încearcă să facă și Comisia Europeană la ora aceasta, însă mai există multă marjă de manevră pentru că multe țări se confruntă cu slăbiciuni instituționale, guvernamentale și altele. Avizul propune de asemenea un sistem independent de plângeri care să aibă de a face cu implementarea eficientă a obligațiilor în cadrul convențiilor internaționale pentru a ține cont de toate informațiile disponibile, inclusiv cele de la actorii locali de încredere. Provocări legate de drepturile omului în cadrul SPG. Avizul cere Comisiei să țină cont de spațiul restrâns al societății civile, amenințări la adresa sindicatelor independente și obstacole în ceea ce privește finanțarea NGO-urilor, pentru că acestea sunt uh, obligații legale în cadrul Convenției Internaționale asupra drepturilor politice și civile și în ceea ce privește mm, Organizația Internațională a Muncii și prevederile din convențiile sale. Este important să uh, impunem aceste obligații în dialogul nostru cu țările afectate. Și aici uh, au fost elaborate câteva amendamente bune care vor fi prezentate ca recomandări esențiale pentru INTA. Este esențial, de asemenea, ca benchmark-urile SPG Plus să aibă legătură cu delegațiile UE și munca lor în sistemul SEAE. Acestea trebuie să aibă legătură cu obligațiile SPG și ar trebui incluse în documentele strategice pe țară pentru a asigura o adevărată coerență între politica comercială și drepturile omului. Avizul face referință clară la standardele muncii problematice, în special în zonele EPZ, zonele de procesare a exporturilor, acestea fiind o provocare deosebită pentru a avea o foaie de parcurs pe termen lung cu țări parteneri, cum ar fi, de exemplu, Pakistanul. Aceasta a fost și concluzia studiului uh, făcut anul trecut la comisia noastră. În sfârșit, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei recomandări esențiale în raportul INTA, care este disponibil uh, începând de joia trecută. Aici se arată că e nevoie de o abordare mult mai țintită pentru retragerea preferințelor, limitarea lor la anumite sectoare sau în cazul unor încălcări specifice, să ne gândim și la posibilitatea de a retrage certificatele la export pentru anumiți operatori economici printr-un sistem de liste negre pentru uh, registrele de exportatori. Într-adevăr, dacă este posibil, o astfel de modalitate legală ar fi mult mai bună pentru retragerea preferințelor, mult mai țintită pentru a oferi stimulente suplimentare pentru respectarea obligațiilor în domeniul drepturilor omului. De multe ori, sistemul cu uh, biciul și morcovul nu a funcționat întotdeauna foarte bine și există și opțiunea nucleară, să-i spun așa, de retragere totală a preferințelor comerciale pentru o întreagă țară, dar rare ori a fost uh, folosită. Și de multe ori dialogul nu este suficient pentru a face progrese asupra drepturilor omului și standarde ale muncii. De aceea aș încuraja un proces de reflexie pe aceste teme și aș vrea să aud care este și punctul de vedere al Comisiei. Iată ce avea de comunicat uh, domnul Panțeri și tot ce aveam de spus despre acest aviz. Acum avem uh, și punctele de vedere de la raportorii din umbră, doamna Godelif Kisthod rohul care a trebuit să se ducă la un vot la INTA și care vă transmite următoarele. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului, domnului Panțerii, pentru munca sa. Salutăm în special faptul că textul nu este uh, foarte lung și că este la obiect. Totuși, există câteva elemente de menționat. În primul rând, se întreabă dacă Comisia și procesul de monetarizare al acesteia va oferi o valoare adăugată pentru că Comisia tocmai a prezentat raportul la jumătatea parcursului legat de implementarea sistemului SPG+. Acest mecanism ar trebui să implice societatea civilă și sindicatele. În al doilea rând, ar trebui să se clarifice care sunt celelalte elemente în contextul drepturilor omului, a implementării și a sistemului SPG+, uh, în afară de sancțiuni. În al treilea rând, ar trebui să se clarifice care sunt măsurile suficiente în contextul respectării principiilor pentru drepturilor, drepturile omului în cadrul schemei EBA. Și am înțeles că asistenții domnului Panțeri o să ia notă de toate aceste comentarii. Foarte bine, văd că și uh, asistenții domnului Panțeri spuneam că iau note. Dacă din partea comisiei mai este cineva care dorește să intervină sau din partea SEAE, Am înțeles că comisia a făcut deja comentarii la comisia competentă la INTA. Mai dorește altcineva să intervină? Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult și termenul pentru amendamente este 6 decembrie la orele 14. Dacă totul merge precum planificat, vom avea și un schimb de opinie în luna ianuarie și votul în uh, ianuarie, pe 22 ianuarie. Și acum se încheie ședința, însă înainte de acestea vreau să vă spun că următoarea noastră ședință va avea loc pe 22-23 ianuarie. Mulțumesc!